Um, așadar, infrastructura telefonică nu a fost luată în considerare. Iar dacă nu poți să nu examinezi toate posibilitățile, cum poți să faci o decizie bine informată? Prin urmare, avem un serviciu scump care totuși nu este, uh, nu este de calitate și nu garantează acoperirea pentru toată lumea. Noi um, uh, noi avem uh, enough research, so we're never in a position. Connective Communities n-a făcut niciodată suficiente cercetări pentru a vedea dacă există condițiile necesare pentru furnizarea internetului de bandă largă. Din cauza uh, geografiei insulei noastre, un astfel de serviciu este foarte greu de furnizat, pentru că acoperirea nu poate fi uh, realizată așa cum trebuie. Sunt foarte multe daluri, asta este problema dacă nu ai făcut cercetările necesare, nu poți să iei o decizie în cunoștință de cauză dacă poți sau nu să faci o astfel de, să furnizezi un astfel de serviciu. Noi am făcut cercetări. Uh, cea mai depărtată casă de golful Bar uh, North Bay uh, se află la 7,8 km distanță. Majoritatea caselor din North Bay se află pe o rază de 5 km și toate acestea ar putea beneficia de servicii bune. Uh, ținând uh, cu dinții de soluția wireless, Connected Communities au lăsat oamenii în zone unde nu pot avea acces la servicii în viitorul previzibil. Nu numai că oamenilor nu li se permite accesul la bandă largă, uh, nu li s-a permis accesul la bandă largă acum patru ani, dar se așteaptă să mai aștepte, să mai aștepte încă patru ani acești oameni înainte de a putea avea acces la serviciile acestea. Lucru inacceptabil. Deja de vreo 2 ani noi tot facem campanii pe lângă organismele de finanțare din Scoția pentru ca banii alocați inițiativei comunităților conectate să, fie, să se îndrepte către uh, Golful North Bay. Am înaintat numeroase petiții semnate de peste 90% din cetățenii comunității noastre și am scris aproape 1000 de scrisori și cu toate acestea suntem ignorați. Această problemă nu este doar legată de asigurarea pentru comunitatea noastră a serviciilor de bandă largă, ci este vorba de a da o voce oamenilor obișnuiți care au fost ignorați într-un proces politic care nu dorește să-și accepte greșelile. Am demonstrat un spirit comunitar foarte bun, am uh, făcut campanii în numele întregii comunități și merităm sprijin pentru cauza noastră. Nu uh, facem altceva decât să uh, solicităm uh, o atenție pentru că Sperăm că Comisia pentru Petiții va recunoaște toate faptele pe care le-am prezentat și va, își va, va repara această greșeală uh, deblocând fondurile care să uh, permită comunității noastre să aibă acces la uh, internet cu bandă largă. Vă rog să ne ajutați și vă mulțumesc pentru că ne-ați uh, audiat. Ja chciałem tu zwrócić uwagę. Aha. Y... Mulțumesc. Ah. Mulțumesc. Acum, în ceea ce privește dezbaterea noastră, mai avem încă cinci petiții Uh, la care petiționarii sunt prezenți, pe care trebuie să le discutăm până la prânz uh, și sunt uh, destul de vaste, astfel încât aș dori fiecare vorbitor să se încadreze într-un minut și jumătate, dacă se poate. Avem următorii vorbitori. Doi vorbitori. Așadar, haideți să încheiem lista aici. Un minut și jumătate pentru fiecare. Dau cuvântul primului vorbitor. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus și antevorbitorul meu, aș vrea să spun că a fost o campanie care durează de foarte mult timp și am încercat să facem autoritățile să își schimbe opinia și comunitatea a deveniți conștientă de faptul că ceea ce urmau să facă autoritățile nu schimba radical situația și sperăm ca de acum înainte să fim luați într-adevăr în serios. Mulțumesc! Mulțumesc! Și domnul Hudson. Thank you, President. Um, just briefly, I think this, uh, the petitioners have... Mulțumesc, domnule președinte. Acum, după ce reprezentanții comunității v-au spus care era punctul lor de vedere, aș vrea să atrag atenția asupra ultimei scrisori primite de la guvernul scoțian, care dă răspunsuri la unele întrebări și de numele organismului care era uh, responsabil cu această procedură specială și sper că această scrisoare va fi inclusă în dosar și dacă cumva se poate, aș vrea să întreb pe petiționar ce crede despre finanțarea din fondurile europene care ar fi fost uh, rău uh, folosită, rău cheltuită pentru că a existat o finanțare pentru un proiect inițial și apoi a existat o adăugire care n-a putut să fie finanțată. Și să știu ce s-a întâmplat cu cei care s-au abonat la acest serviciu de uh, uh internet furnizat uh, sub formă de uh, wireless connection. Pentru că, până la urmă, există un serviciu care funcționează și se consideră și extinderea acesteia. Mulțumesc, domnul Doros, acum are cuvântul, pentru minut și jumătate. Da, mulțumesc. Poate că n-am fost foarte atent la ce a răspuns comisia, se poate să se acorde fonduri pentru upgradarea acestei rețele? Pentru că, din câte înțeleg eu din răspunsul comisiei, se spune că s-ar putea acorda fonduri europene dacă ar exista și fonduri publice care să sprijine investiția. Președintele, da. Poate comisia poate să răspundă, dar vă rog să fiți succinți, pentru că suntem în criză de timp. Comisia. Apropo de fonduri, aș vrea să vă spun că proiectul, așa cum a fost el derulat, a primit finanțare din Fondul European uh, Regional dar s-a ajuns deja la punctul limită. S-a făcut o alocare de 4,8 milioane de lire sterline și toți acești bani au fost deja plătiți către beneficiar. Dar noi știm că se continuă investițiile în acest proiect, dar acest, uh, această investiție nu poate fi sprijinită decât de guvernul scoțian sau din fonduri locale. Îmi pare rău, cred că pentru perioada până în anul 2010 nu se mai pot aloca alți bani pentru că a fost, a fost deja alocat și consumați. Președintele, dacă sunteți cu toții de acord, vom face următorul lucru. Vom trimite o scrisoare explicită către guvernul scoțian și autoritățile scoțiene apropo de ce s-a spus aici și incluzând și răspunsul comisiei. Sunt de acord cu petiționarii cu acest răspuns, sunteți mulțumiți de acest demers, deci noi vom trimite o scrisoare, deci dau din nou cuvântul petiționarului. Mulțumesc, domnule președinte. Am fi mulțumiți dacă trimiteți o scrisoare, dar am vrea să mai spunem ceva apropo de guvernul scoțian. Am vrea să spunem că părți mari din insulă nu sunt acoperite de uh, această uh, companie. Și e clar că această companie a investit mulți bani și vrea să mai investească și alții, dar noi vrem să știm ce a făcut cu banii, de fapt, pentru că deocamdată problema nu a fost rezolvată. Președintele, mulțumesc. Vom folosi și acest argument sau oricum îl vom cita în scrisoarea pe care o vom trimite și, și vă vom ține la curent cu rezultatele. Dar nu mai putem continua dezbaterea azi, domnul De Rosa. Nu, eu vreau să pun din nou întrebarea. Poate că și comisia ar trebui să facă o examinare a felului în care au fost cheltuiți banii acordați pentru acest proiect și să știm care a fost, uh, care a fost practic valoarea adăugată obținută în urma cheltuirii fondurilor regionale. Președintele. De obicei nu dăm din nou cuvântul Comisiei Europene, dar în acest caz putem să le permitem să răspundă. Comisia Europeană. aflate în zone îndepărtate și că acest obiectiv a fost atins. Președinte, da, cred că putem să închidem dezbaterea și vom proceda așa cum am anunțat. Acum trecem la punctul numărul 12, unde avem mai multe petiții individuale pe care n-am să le citesc, le aveți în ordinea de zi. Unii dintre petiționari se află în sală, cred. Vă rog, mai întâi, în numele Federației uh, Vânătorilor. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor membri ai comisiei. Petiția noastră face referire la o nedreptate care îi se face Maltei în urma negocierilor din faza de preaderare. Malta este țara cea mai mică și cea mai dens populată dintre statele membre ale Uniunii Europene. Este un singurul stat membru în care vânătoarea speciilor nu poate fi făcută decât cu specii de păsări migratoare, pentru că nu avem uh, propriile noastre specii de păsări autohtone. De aceea noi suntem complet diferiți de celelalte state membre. Guvernul maltez a insistat foarte mult pe sezonul de vânătoare din primăvară, pentru că nu există nicio altă perioadă a anului în care această activitate se poate derula în mod satisfăcător. Și Comisia nu a avut obiecții la această cerere. Legislația din Malta transpune uh, directiva păsări în integralitatea ei. Însă, deși suferim din, din cauza restricțiilor acestei directive, nu putem beneficia de avantajele ei. Comisia Europeană acum a tradus Malta în fața Curții Europene de Justiție. Asta în sine nu este o problemă, dar când ne uităm la cele 77 de aranjamente speciale pe care guvernul maltez le-a negociat în faza de preaderare, noi considerăm că Comisia Europeană acum subminează aceste aranjamente, aceste înțelegeri, pentru că unul din cele 77 de înțelegeri pe care le-a semnat Malta cu Comisia Europeană și care autoriza vânătoarea din, din sezon de primăvară, este acum atacat de comisie, ceea ce ar duce la um, uh, uh, subminarea celorlalte 76 de acorduri. Am colectat mai mult de uh, o mie de semnături și am primit și semnături din partea cetățenilor maltezi din diasporă, semnături pe care am primit pe cale electronică. Și credem că 10% din aceste săptămâni au venit din partea diasporei și noi considerăm că acum există o discordanță între ce s-a negociat în faza de preaderare și ce se întâmplă acum de când suntem stat membru. Președintele. Acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Bardzo proszę, pan Patrick Wegert. Domnul Patrick Wegert, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, în ce privește negocierile din faza de preaderare. Vă confirm că în cursul acelor discuții din preaderare s-a acordat Maltei o derogare a, de la prevederile directivei privind uh, păs, directiva privind păsările, prin care se permitea Maltei ca uh, să se practice vânătoarea, prinderea în laț anumitor specii de păsări. Asta înseamnă că Malta, ca și celelalte 26 de state membre, trebuie să aplice derogarea dacă dorește să facă acest lucru. Poate să aplice derogarea dacă dorește să facă acest lucru. Deci această derogare se poate aplica în cazurile în care nu există o altă soluție satisfăcătoare. Așadar, vânătoarea nu este permisă în Malta, așa cum spunea Comisia, în nicio altă perioadă a anului, cu excepția sezonului de primăvară. Și din informațiile pe care le deținem, din datele furnizate de către uh, vânătorii din Malta ei înșiși, ne păstrăm această poziție. Așadar, Comisia a, înain- a înaintat procedură de încălcare împotriva autorităților din Malta și în, uh, în răspuns, ca răspuns la această procedură, Curtea de Europeană de Justiție a hotărât că uh, nu este permisă vânătoarea în Malta, cu excepția sezonului de primăvară. Deocamdată, Comisia nu are niciun fel de informații cu privire la o posibilitatea ca în primăvara acestui an să aibă loc uh, activități de vânătoare în Malta. Noi promovăm vânătoarea durabilă și <clears throat> Ne susținem această poziție. Mulțumesc. Um, I'd like to put a question to the... Eu aș dori să adresez comisiei o întrebare, dacă îmi dați voie. Înainte să reacționez la ce a spus domnul Știe Comisia de existența vreunei alte scrisori sau de existența vreunei alte înțelegeri pe lângă uh, tratatul de aderare? Am ținut seama de ce ați spus, am ascultat cu mult interes și cuvintele dumneavoastră au fost foarte bine alese și ați spus că niciun fel de altă derogare, cu excepția celor care s-au convenit, nu au fost acceptate, nu au fost prevăzute în tratat în mod generic. Ce înseamnă asta? Că există vreun document cu sau vreo declarație auxiliară? Vom ruga Comisia să răspundă pe scurt, deși, conform procedurilor noastre, mai întâi se adresează Comisiei toate întrebările necesare și abia apoi răspunde Comisia. Deci, Comisia, aveți cuvântul apropo de ce spuneați, doriți să știți care sunt documentele disponibile din perioada de preaderare. Nu mă refer la un document din perioada de preaderare, ci la o declarație auxiliară. La o declarație semnată. Nu există nicio declarație semnată, nu, nu există nicio declarație auxiliară, niciun singurul document pe care vi-l pot prezenta este cel din timpul perioadei de uh, preaderare. Conf M10702 din septembrie 2002. În acest document se spune foarte clar că derogările pentru prinderea păsărilor în lați sunt acceptate în tratat și că ele se, aplică de, se pot aplica numai în conformitate cu uh, cerințele articolului 9 din directiva privind păsările. Mai dorește cineva dintre membrii comisiei noastre să intervină? Dacă nu așa stau lucrurile, numai puțin. Domnule reprezentant al Comisiei, acesta va fi răspunsul dumneavoastră final, pentru că nu putem continua să discu discuția aceasta la nesfârșit. Ar fi trebuit mai întâi ca toate întrebările să vă fie adresate în grup și abia apoi să răspundeți. Deci doriți acum să reacționați? Nu. Domnule președinte, o moțiune de ordine. Domnule reprezentant al comisiei, doriți acum să interveniți din nou? Nu. Atunci moțiune de ordine, vă rog. Înainte de a pune întrebarea, am spus foarte clar că voi da reacția mea, voi spune care este reacția mea după întrebare. Am spus în intervenția mea că după ce voi primi răspunsul, voi spune care este reacția mea ca să clarificăm problema. Deci dacă îmi dați voie, vă rog foarte mult, înainte ca comisia să facă uh, observațiile sale de încheiere, aș dori și eu să le fac pe ale mele. Da sau nu? Îmi dați voie sau nu? reprezentantul Comisiei Europene a spus că nu mai dorește să adauge nimic. Doriți să interveniți din nou? Cred că nu mă ascultați, domnule președinte. Nu cred că ați înțeles ce am spus. Pentru că dacă ați fi înțeles, n-ați fi făcut această observație acum. Am spus foarte clar. Știu că în timp ce spuneam asta, în timp ce vorbeam eu, dumneavoastră vorbea și dumneavoastră cu colegul dumneavoastră, dar am spus că după ce voi pune întrebarea mea comisiei, voi face observațiile pe care le-am de făcut. Dacă la momentul acela mi-ați fi spus că acest lucru nu se poate, le-aș fi făcut la momentul respectiv, dar din păcate nu mă ascultați, vorbeați cu colegul dumneavoastră și eu nu cred că asta este o modalitate corectă de a trata un membru al acestei comisii. Am spus foarte clar, domnule președinte, eu cred că nu mă tratați într-un mod corect și echitabil. Nu ascultați ce spun. Nu ascultați ce spuneam. Vorbeați cu colegul dumneavoastră, deci nici măcar nu m-ați auzit. Și atunci, cum puteți să judecați ce spuneam? V-am văzut foarte bine? Eu am vorbit foarte clar și am spus că îmi voi face observațiile după ce reacționează comisia. Îmi pare rău, Trebuie să vă tai microfonul. Doriți să mai adăugați ceva, domnule petiționar? Nu am niciun fel de încredere în dumneavoastră. Și vreau să fie notat în procesul verbal că tratați un membru al acestei comisii în mod incorrect. Nu sunteți corect, nu ne-ți dați nicio șansă și aș vrea ca acest lucru să fie trecut în procesul verbal, să se menționeze acolo că nu sunt de acord cu modul în care prezidați această comisie. A, sunt profund împotriva modului în care o faceți. Domnul petiționar dorește să intervină din nou? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mai adaug ceva la observațiile făcute de reprezentantul Comisiei, și anume faptul că de mai multe ori am înaintat Comisiei solicitări formale de a trimite o misiune de uh, colectare a datelor în Malta. Și am spus că pot exista și sezoane alternative sezonului de primăvară. Acum directiva este transpusă integral în legea malteză și se spune foarte clar acolo că această alternativă trebuie să fie satisfăcătoare dar Comisia n-a intrat niciodată în fondul problemei pentru a vedea ce anume ar putea să însemne concret cuvântul satisfăcător. Mulțumesc! Proszę Państwa, więc myślę, że to... Doamnelor și domnilor, cred că această discuție este satisfăcătoare, lăsăm problema deschisă și în conformitate cu procedura obișnuită vom aștepta restul uh, procesului de la Curtea Europeană de Justiție. Și acum, doamnelor și domnilor, trecem mai departe la punctul 13 de pe ordinea de zi, petiția 56 din 2004, Reprezentantul Comisiei Europene este doamna Silvia Scapiți. Uh, eh, grazie mille, uh, signor Presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să vă prezint pe scurt această cauză. deoarece de la ultima audiere din cadrul comisiei acesteia, pe 26 februarie 2008, când am uh, explicat care erau ultimele evoluții ale acestei cauze, nu s-au întâmplat prea multe. În ce privește fundul acestei petiții. Comisia a analizat îndeaproape aceste acuzații ale petiționarului pentru a vedea dacă este într-adevăr cazul unei încălcări a dreptului european. Petiționarul continuă să susțină că unele dintre privilegiile acordate de Banca Agricolă Greacă privitoare la anumite tipuri de împrumuturi în special faptul că contractele de împrumut pot să fie aplicabile și executate de la un anumit moment, practic pune uh, debitorii în situația imposibilității de a, de a uh, uh, face recurs în justiție. Asta încalcă dreptul comunitar și singura situație unde, după părerea noastră, am putea considera că se poate pune problema încălcării dreptului comunitar, este cea legată de descurajarea accesului băncilor la piața greacă. Mijloacele de recuperare ale uh, creditelor agricole sunt destul de specifice și noi, Comisia, nu dorim să descurajăm alte instituții de creditare să se instituie, să, să, să-și creeze organisme, să-și creeze uh, ramuri pe teritoriul Greciei. Dificoltà in questo senso. Eh, per quanto riguarda il în ce privește felul în care a fost instruită această petiție, recent petiționarul a mai trimis și o ultimă informație potrivit căreia Curtea Supremă greacă a declarat aceste privilegii ilegale și asta pe baza prevederilor Constituției grecești. din punctul nostru de vedere, această declarație nu face decât să golească și mai mult de uh, conținut acest uh, petiționar. Pentru că petiționarul a găsit satisfacție pe baza dreptului național, deci nu mai avea niciun motiv să uh, trimită această petiție și existau cu atât mai puțin motive pentru ca Comisia Europeană să facă vreo anchetă. Pentru că, până la urmă, problemele erau cu dreptul național grecesc și nu cu dreptul comunitar. În ce privește durata procedurii, petiționarul s-a plâns de uh, timpul de care a avut nevoie comisia ca să analizeze plângerea. Au avut loc două schimburi de scrisori cu autoritățile grecești și petiționarul a trimis foarte multe documente, sute și sute de pagini care au fost traduse în parte, apoi au fost uh, analizate, au avut loc noi schimburi de scrisori între comisie și petiționar, dar având în vedere complexitatea um, acestui caz, noi trebuie să spunem că această petiție a rămas deschisă timp de trei ani și că această durată a fost justificată, cum spuneam, de uh, complexitatea cazului. Mulțumesc, președintele. Declarația doamnei Matsuka va fi citită și apoi domnul Mavromatis va lua cuvântul. Doamna Matsuka ne-a trimis următorul mesaj. Suntem Paracos. with regard to the Greek Agricultural Bank. Din păcate, banca refuză să aplice prevederile. Aș dori de aceea să rog Comisia să facă apel, ținând seama de importanța acestei cauze, și să facă astfel încât toate părțile implicate să respecte prevederile deciziei. Asta ar însemna să facem cetățenilor dreptate. Mavromatis. Domnul Mavromatis. Mulțumesc, domnule președinte. reprezentanța Greciei și ambasadorul grec de la Bruxelles v-au trimis anul trecut în septembrie o scrisoare prin care justificau faptul că Curtea Supremă din Grecia a câștigat uh, în această speță pentru petiționar. Dar în al doilea caz despre care discutăm, petiția a rămas fără obiect pentru că s-a luat o uh, decizie favorabilă luată, uh, s-a luat o decizie în favoarea acesteia. Și în măsura în care noi am mai fi responsabili, conform uh, spuselor reprezentanței, reprezentanței Greciei la Bruxelles, Comisia a confirmat că nu s-a încălcat dreptul comunitar. Vorbim aici despre partea Uh, din petiție care se referă la dreptul comunitar. Uh, petiționarii au câștigat în uh, tribunalul din Grecia cu referire la, la celelalte puncte. Prin urmare, domnule președinte, cred că în acest caz nu mai avem niciun fel de motiv de a continua cu tratarea acestei petiții. Autoritățile grece uh, și-au făcut treaba, au dus cazul la Curtea Supremă, petiționarul a câștigat, iar în ceea ce ne privește pe noi, nu mai avem nicio treabă de făcut în acest caz. Mulțumesc! Atunci vom urma uh, recomandarea domnului Mavromatis și putem să închidem această petiție. Și acum trecem la punctul 14, petiția 1833 per 2008, Petiționarii au 5 minute la dispoziție. Chire Prodre. Mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc și secretariatului uh, Comisiei pentru Petiții pentru că ne dați dreptul să venim aici, cu toate că ne-am anunțat destul de târziu, și să ne ascultați uh, ceea ce avem de spus în numele muncitorilor din această companie. Știm că lumea trece printr-o criză financiară globală. Noi reprezentăm uh, angajații unei companii din Grecia. Uh, noi lucrăm în mina Cassandra și suntem singurii care cunosc realitatea acestei uh, situații. Uh, știu că citesc foarte repede, am să încerc să încetinesc, spune vorbitorul. Această petiție a fost înaintată uh, Direcției Generale Relevante din Comisia Europeană, <coughs> care uh, are în uh, dezbatere tocmai un caz în care s-a acuzat uh, încălcarea normelor privind ajutorul de stat. Această uh, companie angajează direct sau indirect uh, 2400 de familii. Minele Cassandra este o companie care există din anii 1700 uh, și până uh, acum a fost uh, um, a avut diferite forme de, de, în care a funcționat. Și, de fapt, în regiunea noastră oferă um, muncă majorității oamenilor care trăiesc aici. Este vorba de uh, exploatație minieră sau uh, servicii conexe. Deci vorbim aici de servicii miniere, de activitate minieră. Rezultatul este că întreaga zonă din Haidkidiki din nord-vest, majoritatea uh, locurilor de muncă sunt, de fapt, în zona minieră, în sectorul minier. Însă, în ultimii ani, uh, industria mineritului a început să decadă și foarte mulți oameni și-au pierdut locurile de muncă. În ultimii 40 de ani, trei din companiile care uh, aveau activități de minerit în zonă au fost uh, forțate să au fost nevoite să se închidă. Încetarea activității a dus la perioade lungi de uh, șomaj pentru minerii din regiune, pentru oamenii din regiune. În momentul în care s-au închis în 2003 um, în minele au apărut și probleme de mediu foarte importante, pentru că nu se mai uh, executau activitățile legate de mediu, de exemplu ventina, ventilarea structurilor uh, subterane și a zonelor de acces, monitorizarea și pomparea apei subterane și apei acide din uh, mine de asemenea, evacuarea în condiții de siguranță a, a noroiului rezultat, de asemenea, zona mlăștinoasă care s-a creat și așa mai departe. E vorba de 6.000 de uh, litri cub pe apă care sunt produși în această zonă și care apă nu este gestionată corespunzător. În februarie 2003, compania Kinross, care este compania mamă a TV Excelas, uh, a concediat toți muncitorii și acest lucru a dus ca în mai să se anunțe lichidarea acestei companii și toate salariile au fost întrerupte. Plata salariilor a fost întreruptă. Galeriile subterane au fost apoi ocupate de către muncitori pentru a uh, încerca să preseze autoritățile să, uh, pentru ca mina să fie redeschisă. Uh, problema este că nu s-au găsit investitori pentru că un potențial investitor ar fi trebuit să-și asume foarte multe obligații, inclusiv uh, cele de protejare a mediului. A existat de asemenea și problema că nu se știa pentru cât timp se va elibera autorizația. În 1993 Tivex Hellas a primit o licență pentru două mine și uh, licența pentru a treia mină era în curs în 2002. Licențele au fost revocate și au început problemele. În 2003 a fost un acord cu uh, Hellenic Resource în ianuarie 2004 uh, a început recrutarea temporară, recrutarea parțială a muncitorilor. Uh, în, în orice caz, în mod direct sau indirect, sunt angajați aici 2400, sunt angajați oameni din 2400 de familii. Dacă planurile de investiție sunt implementate conform acordului în vigoare, uh, locul de muncă va crește la 4200 de muncitori din uh, regiune. Noi avem uh, o rată îngrozitoare a șomajului este vorba de 33% în rândul bărbaților, 42% în rândul femeilor. Pentru a se transfera activele de la TV Excelas la Greek Resource, statul grec nu a fost în stare să organizeze o licitație publică pentru că era absolut urgentă găsirea unui uh, investitor. Dacă ar fi fost vreo întârziere, toți uh, uh cei 5.000 de lucrători care rămăseseră ar fi trebuit să fie concediați și deja nu-și primiseră salariile pentru 8 vreme de 8 luni de zile. Și, de asemenea, o întârziere ar fi dus la poluare și mai puternică. În 2002, statul grec nu a mai putut să suporte um, angajamentul făcut de Tivex Hellas în 1995 și dându-și seama de problemele economice majore, au intrat, au inițiat procedura de faliment. Ar trebui să um, mă grăbesc, spune vorbitorul. Uh, Așadar, uh, s-a procedat la aplicarea criteriilor de privind investițiile private. Și în sfârșit au găsit să găsească, au reușit să găsească un cumpărător și anume Hellenic Resource, care și-au asumat toată activitatea de protejare a mediului, um, construirea de bariere și așa mai departe, toate activitățile de pregătire pentru aceste mine. Președintele intervine vorbitorul spune, am să rezum. Problema este că noi spunem că nu a existat nici o încălcare a dreptului comunitar, așa cum se sugerează de către petiționarul anonim. Statul grec a făcut exact același lucru pe care l-ar fi făcut orice investitor privat pentru a clarifica aceste uh, condiții sociale și de ocupare foarte critice. Deci credem că statul grec a făcut ceea ce trebuia pentru a proteja lucrătorii, a pus în aplicare planul de investiții care fusese aprobat de la bun început. Uh, a continu- continuarea acestui plan va da garanția viabilității acestei mine și de asemenea va Uh, fi o siguranță pentru miile de locuri de muncă care sunt miza acestei situații, într-o zonă în care deja șomajul este la o rată foarte ridicată. Domnule președinte, comisia dumneavoastră cred că are suficiente date pentru a putea judeca acest caz și sper că veți putea să dați o soluție pozitivă acestei acestei chestiuni care este de foarte mare importantă pentru noi și familiile noastre. E o chestiune de a supraviețui în acest mediu global foarte dificil. Domnule Picos, vă rugăm să fiți foarte succint. Eh, Domnule președinte, voi încerca să fiu cât mai succint. Vreau să vă reamintesc doar că, într-adevăr, Comisia a înaintat o procedură privind drepturile de stat, ajutoarele de stat privind vânzarea de către statul grec, către societatea Elenicos Grecos a minelor în cauză, într-adevăr am primit o plângere, deoarece această vânzare a fost efectuată fără procedură de uh, Sur le... licitație și Comisia a înaintat o procedură de verificare a prețurilor care au fost, la care a fost efectuată vânzarea. Noi nu vrem decât să verificăm dacă într-adevăr acest preț care a fost plătit reflectă prețul de pe piață. Am deschis așadar procedura, lucru care s-a publicat în jurnalul oficial, iar părțile interesate au fost invitate să-și prezinte observațiile. Comisia acum analizează toate informațiile care i-au fost înaintate și Aș dori să invit petiționarul, dacă are elemente noi, să ni le uh, transmită cât mai rapid. Deocamdată însă singurul lucru pe care pot să-l spun este faptul că deocamdată Comisia nu a luat o decizie definitivă, o va face abia după ce va fi primit toate observațiile care îi vor fi înaintate. Sigur că nu avem din start un party pri uh, pentru sau împotrivă în acest dosar, ci nu facem altceva decât să analizăm, așa cum se întâmplă de obicei, iar atunci când Comisia are îndoieli, ă, deschide procedura. Domnul Mavromatis. Mulțumesc. E o problemă foarte importantă aceasta, mai ales în aceste condiții de criză economică și de șomaj, nu numai din această zonă, dar și în restul lumii. Vorbim însă acum despre o regiune în care 1600 de kilometri pătrați sunt, uh, e o zonă unde se realizează în mod preponderent activități miniere. Comisia spunea că trebuia publicată procedura de licitație, dar fără să știm exact Uh, despre ce este vorba, am solicitat guvernului grec să ne transmită documentația relevantă. Și iată, de fapt exact asta solicita și comisia. Și aici sunt prezentate cifrele statistice pe care le solicitase comisia. Și se vede foarte clar că, de fapt, această procedură este cât se poate de legală și că fondurile respective au fost alocate în mod legal. Problema care se pune însă aici este cea a locurilor de muncă și a protecției mediului și, că, și cred că petiționarul a explicat foarte bine faptul că, iată, un petiționar anonim a înaintat această petiție și cred că acum această scrisoare a fost transmisă de către, iată, de către guvernul uh, grec, uh, în care situația este foarte corect explicată și cred că de, acesta, de aceea uh, dosarul trebuie, petiția trebuie închisă. Problema este că oamenii de acolo nu aveau de lucru, situația era dramatică, era criză și iată vine cineva care le oferă locuri de muncă. Eu sunt convins că Comisia nu mai este cazul să țină deschisă această petiție, pentru că au primit informațiile pe care le solicitaseră. Iată-le. Deci la comisión, cum a dicho, le hemos... Pe scurt, domnule președinte, dacă nu există niciun fel de poziție deocamdată din partea Comisiei, așa cum spunea reprezentantul Comisiei, nici în favoarea, nici împotriva acestui dosar, eu aș veni în sprijinul uh, afirmațiilor domnului Mavromatis. Ca și dumnealui, cred că acest, uh, această petiție ar trebui închisă. Vă mulțumesc. Proszę Państwa, ja zwracam się do autorów petycji. Doamnelor și domnilor, Aș dori să mă adresez acum autorilor acestei petiții. Ați auzit ce spunea reprezentantul Comisiei Europene? Ne-a spus că uh, Comisia așteaptă strângerea tuturor informațiilor pertinente. Ați auzit de asemenea care este punctul de vedere al reprezentantului statului grec, domnul Mavromatis, care este de părere că deja Comisia deține toate informațiile și datele pertinente și că problema trebuie închisă. Și uh, aceeași uh, părere o împărtășește și colegul dumnealui. Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră, ținând seama de aceste uh, intervenții. Vă rog să ne spuneți care este opinia dumneavoastră. Singurul lucru pe care aș dori să-l mai adaug în numele lucrătorilor de la uh, Hellenic Resources este că suntem de acord cu domnul Mavromatis. Această petiție trebuie închisă pentru că dacă nu se închide, vor apărea o mulțime de probleme. Și încă o observație. În ce privește problema legată de mediu la care face trimitere petiționarul, și noi suntem afectați de această problemă. Nu știu unde locuiește petiționarul, dar noi locuim exact acolo și știm foarte bine cum stau lucrurile. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați ascultat și să sperăm că uh, problema aceasta va primi o soluție pozitivă pentru toată lumea. Bine, dacă toată lumea este în favoarea închiderii acestei petiții, atunci așa și facem. Închidem petiția. Domnul Mavromatis, vă rog. Mulțumesc. N-aș vrea să închidem această petiție și să-i punem cruce. Eu vreau să spun doar că Comisia nu este cazul să mai prelungească analizarea acestui dosar, pentru că există informațiile pertinente, adică exact acelea care fusese solicitate de către Comisie, lucru care justifică în prezent, prin care se prezintă justificări pentru decizia luată de stat. Deci eu spuneam că Comisia trebuie să-și încheie analiza, nu că nu trebuie să uh, uh, nu că trebuie noi să închidem petiția. Comisia este cea care trebuie să facă lucrul acesta. Domnul președinte, atunci, Domnul Mavromatis și-a precizat mai bine această poziție și, în urma acestei precizări, vom lăsa petiția deschisă, așteptând să vedem cum vor evolua lucrurile. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, deci noi ne continuăm activitatea. Normalement, on dit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 Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu. To jest y, punkt 4. Trecem atunci la următorul punct de pe ordinea de zi, numărul 15, petiția 1248 din 2007, înaintată de domnul Rafael Gavronski. Se află în sală, domnul Gavronski? Aveți cuvântul. Aveți 5 minute la dispoziție. Doamnelor și domnilor, Vă mulțumesc foarte mult pentru că îmi oferiți posibilitatea de a vă prezenta această a doua petiție a mea. Prima a mea petiție a fost declarată neadmisibilă. Persoana care a înaintat alături de mine această petiție și care a făcut-o și cu altă ocazie, a hotărât, a spus că se va că își va da foc în fața Parlamentului Polon în data de 4 iulie. Eu sunt președintele Asociației de Crescători de Cai, de curse, și noi am fost oprimați de autoritățile totalitare polone. Este o problemă gravă pentru că ea privește re recuperarea domeniilor luate abuziv de, comunist, de regimul comunist. Mai întâi, pot să vă spun că nu am primit niciun fel de fonduri, deși am solicitat fonduri pentru înființarea unei ferme organice și am toate certificatele necesare. A doua oară mi s-a refuzat acest lucru în momentul în care am înaintat uh, plângere la Curtea pentru Drepturile Omului din Strasburg, am fost uh, uh, pus în închisoare pentru patru luni, am fost persecutat ca și toți cei care sunt membrii organizației noastre. Prin această petiție aș dori să vă atrag atenția asupra două aspecte din situația din Polonia legată de proprietatea privată. Sunt persoane care pot fi persecutate de mai multe ori, pot fi condamnate de mai multe ori pentru aceeași așa zisă infracțiune și procedura noastră penală nu prevede niciun fel de posibilitate de recurs. Eu nu pot să îmi îndrept infracțiunea, greșeala, pentru că legea mă, obli obligă, mă obligă să mă împac cu uh, victima infracțiunii. Însă acest lucru nu este posibil în conformitate cu legislația polonă. În sfârșit, nu... Domnul președinte intervine. Vă rog să vă referiți strict la problemă, să explicați fondul acestei petiții, pentru că noi vrem să vă ajutăm, dar vă puteți, vă rog, concentra pe problema... Am, eu, petiționarul, dor, doresc să primesc plăți directe pentru ferma mea organică. Au fost efectuate patru inspecții și rezultatele tuturor acestora au fost pozitive. Asta e una la mână. A doua la mână este încălcarea articolului 6 din tratatul privind Uniunea Europeană, în special a alinatelor 1 și 2, de către guvernul polon. Vă mulțumesc. Domnul președinte, doamnelor și domnilor, conform procedurii noastre, iată, petiționarul a luat cuvântul, iar acum voi da cuvântul reprezentantului Comisiei Europene pentru a ne prezenta opinia Comisiei Europene și apoi continuăm dezbaterea. Aveți cuvântul. Domnul Isman Variaș. Uh, Mr. Chairman, Mr. Domnule președinte, domnule Gavronski, eu lucrez la Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală de la Comisie. Am citit petiția dumneavoastră, i-am acordat toată atenția și aș vrea să vă informez că cadrul legal în care operează Comisia Europeană nu prevede posibilitatea de a acționa în ce privește anchetele penale din statele membre. Și nu suntem competenți pentru a asigura protecția familiei dumneavoastră sau pentru a vă um, evita declarațiile uh, potențial discriminatorii ale fostelor autorități ale regimului uh, dictatorial din Polonia. Nu pot să-mi exprim punctul de vedere decât în ce privește cererea dumneavoastră de ajutor direct, singura chestiune care ține de dreptul comunitar. Sper că înțelegeți felul în care sunt gestionate aceste fonduri pentru care ați făcut cerere, pentru că cereți să vi se acorde a subvenții din banii contribuitorilor europeni. Acești bani sunt gestionați de către un sistem comun de management. Ceea ce înseamnă că mai întâi statele membre sunt cele care analizează cererile pentru acest gen de fonduri. Comisia nu are decât misiunea de a uh, controla sistemele de gestiune din statele membre, astfel încât să se acorde descărcarea pentru fiecare din aceste state membre. Noi am făcut acest lucru și pentru Polonia. Dumneavoastră în petiție faceți referire la felul în care au fost gestionate fondurile uh, în Polonia în anul 2004. După ce au loc controle, se trimit bani către statele membre și apoi acestea hotărăsc pentru fiecare caz în parte dacă acordă acest ajutor direct sau nu, dacă fac aceste plăți directe sau nu. Comisia nu se amestecă în relația dintre uh, aplicant și uh, agenția de plăți locală. Noi nu avem decât un rol de supraveghetor, de supervisor general. Dar dumneavoastră, potrivit legii comunitare, puteți să faceți apel față de decizia Agenției uh, Locale de Plăți, a Administrației Naționale, puteți să mergeți în fața unui tribunal și apoi tribunalele poloneze, pe baza dreptului comunitar, vor lua o decizie pentru că dreptul comunitar se aplică la fel peste tot. Sunt pregătit să răspund la întrebările dumneavoastră în ce privește condițiile de eligibilitate pentru a primi aceste plăți directe, vreau să știți ce, dacă vreți să știți exact care este definiția agricultorului și a celui care practică agricultura bio. Președintele. Reprezentantul Comisiei a spus că Comisia nu este suficient de competentă pentru a se implica în acest caz, dar comisia noastră are competențe mai largi. Și atunci când vorbim despre distribuirea neechitabilă a fondurilor europene în Polonia pentru cazuri individuale, comisia noastră are posibilitatea de a, le, de a reaminti autorităților locale care le sunt responsabilitățile. Acum dau din nou dau cuvântul domnului Ozakovski și vreau să ne spuneți exact ce putem face în acest caz. Dumneavoastră sunteți avocat, deci cred că sunteți familiarizat cu dreptul comunitar și puteți să ne spuneți exact ce putem să facem ca să-l ajutăm pe domnul Gavronski. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc că ați declarat această petiție admisibilă și că mi-ați dat cuvântul. Eu unul sunt membru al Comisiei Agricole și m-am ocupat de acest caz în Polonia. Meritul acestui caz este următorul. Chestiunea plăților directe este importantă, dar ar putea fi rezolvată în cadrul contactelor cu instituțiile europene. Dar cum spuneam, situația domnului Gavronski este deosebit de serioasă. Bineînțeles, noi nu vă cerem să vă amestecați în uh, dosarul penal, în ceea ce a fost prezentat în fața tribunalelor, pentru că justiția este independentă, dar rămâne aspectul persecuțiilor. Dumnealui este un agricultor și a fost acuzat că a obținut plăți într-un mod inadecvat și a fost pedepsit de două ori. Mai întâi pentru că i s-au sistat plățile și era vorba despre o sumă importantă. Aceasta a fost prima pedeapsă și a doua este că a fost acuzat că ar fi obținut plățile în detrimentul um, Uniunii Europene, ceea ce este o acuzație deosebit de serioasă. Și așa s-a ajuns la o anchetă penală. Pentru că orice persoană care este um, acuzată de un delict trebuie să poată să aibă dreptul să se întâlnească cu posibila victimă pentru a putea să își îndrepte răul făcut. Pentru că astfel pedeapsa poate fi ușurată, pot să existe circunstanțe atunante. În acest caz, Uniunea Europeană însăși ar fi victima, deci dumnealui ar vrea să se poată întâlni cu un reprezentant al Uniunii Europene, să-l vadă în Polonia, la tribunal și el să poată să ia cuvântul. Tribunalele din Polonia n ști cum să reacționeze și spun asta cu oarecare tristețe, pentru că la un moment dat și eu am fost implicat în funcționarea procedurii judiciare în Polonia. Și știu că acest domn a fost uh, uh, ținut în închisoare timp de patru luni, deși poate că avea dreptate, dar deocamdată nimeni n-a mai auzit despre așa un caz. Un caz în care un agricultor și în Polonia domnul Gavronski nu este un caz izolat. Deci este o situație inedită când un agricultor este acuzat că a obținut plăți într-un mod inadecvat și pentru asta este condamnat la închisoare fermă. Și cazul în sine al domnului Gavronski, dumneavoastră veți decide, domnule președinte, dar eu cred că ceea ce Comisia Europeană ar putea să facă pentru domnul Gavronski ar fi să trimită măcar o scrisoare guvernului polonez pentru ca să se dea garanții că aceste proceduri sunt um, supravegheate, ca să spun așa, de la Bruxelles și cazul dumneavoastră este tratat în mod special. Știu că nu ar fi o premieră, mai există precedente și faptul că Comisia Europeană uh, ar spune că acordul de atenție acestui caz nu ar fi un amestec în treburile interne ale Poloniei sau în treburile justiției. Cum spuneam, s-a mai făcut așa ceva. Comisia afirmă pur și simplu că va monitoriza îndeaproape felul în care este instruit cazul. Apropo de dubla condamnare, de dubla pedeapsă, aș vrea să vă cer dumneavoastră să trimiteți o scrisoare guvernului polonez și Comisiei Europene în același timp, pentru a se evita persecuțiile excesive. Pentru că dacă se pronunță o, o sancțiune financiară, nu trebuie să existe și o sancțiune penală. Nu există, trebuie să existe o dublă pedeapsă. Cred că această chestiunea ar trebui soluționată. Cam atât am de spus. Cred că acum, în calitate de comisie pentru petiții, vă aparține decizia dacă puteți să contactați guvernul polonez pentru a vedea dacă într-adevăr uh, a fost normal ca aceste plăți să fie sistate și să se ceară rambursarea lor? Știu că nu mai am timp la dispoziție, dar, cum spuneam, în dreptul penal din Polonia este ceva nou, pentru că de obicei Uniunea Europeană nu este în rolul de victimă și ar trebui să vedem cum poate fi reprezentată Uniunea Europeană în asemenea procese. Și ca să obțineți un răspuns, poate că ar fi bine să discutați cu Comisia DROA, Comisia de Afaceri Juridice din Parlament. Și în același timp să vă asigurați că guvernul polonez urmărește acest caz îndeaproape și, în sfârșit, o scrisoare pentru Guvern și pentru Comisie ca să se țină cont de această chestiune a duplei pedepse. Președintele, da, putem să facem în felul următor, să trimitem o scrisoare autorităților poloneze, guvernului polonez, bineînțeles nu tribunalului polonez și așa cum ați spus și Comisiei Europene, pe cele două teme. Mai întâi, ca Uniunea Europeană să fie reprezentată la proces și apoi chestiunea dublei pedepse. Și apoi domnul avocat poate să ia contact cu noi ca să vedem dacă formularea este cea adecvată și apoi putem să trimitem aceste scrisori. Deci vă rog, uh, domnule avocat, să luați contact cu secretariatul nostru astăzi sau mâine ca să fim siguri că scrisorile sunt bine formulate. Petiția rămâne deschisă și vom ține contact cu dumneavoastră, domnule Wojciechowski, și cu petiționarul. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Așa cum am spus la începutul întâlnirii noastre, trebuie să revenim la punctul numărul 10, vizita la Gateshead și Newcastle. Doamna vă, vă dau cuvântul. 5 minute. Less. Thank you very much. Less. I would just like to... Vă mulțumesc. Aș dori să vă spun la început că am fost foarte recunoscătoare, la fel ca și cei care locuiesc în zona Bathhead, pentru vizita pe care ați făcut-o în această zonă. Cred că au apreciat foarte mult faptul că Parlamentul European a plecat urechea la cererile lor, în timp ce autoritățile locale nu le i-au ascultat uh, în repetate rânduri. Acest lucru a reflectat faptul că se poate crea o legătură directă între Parlamentul European și oamenii pe care îi reprezentăm. Salut raportul care a fost elaborat după această vizită și recomandările cuprinse în acest raport dar aș dori să fac niște recomandări. Există un punct care ar putea fi subliniat. La punctul 2 de la recomandări se vorbește despre faptul că ar trebui să uh, publice informații privind uh, poluarea. Uh, Agenția de Mediu ar trebui să publice aceste lucruri pe site. Una dintre probleme care au fost menționate de multe ori a fost legată de uh, apa de la nivelul solului, de pânza freatică. Și dacă aici există o problemă, atunci consecințele sunt majore. După această vizită pe care ați făcut-o, domnule președinte, la sfârșitul lui februarie s-a depus un nou raport privind evaluarea riscului din punct de vedere hidrogeologic și acest raport vorbește despre anumite lucruri inclusiv uh, despre apa freatică și aș fi recunoscătoare dacă înainte să se ia o decizie finală în comisie, să ne uităm, am putea să ne uităm cu toții la acest raport. Pentru că sunt niște puncte suplimentare care ar trebui aduse la cunoștința colegilor. Mulțumesc! Ja proponuję, że weźmiemy pod uwagę sugestie pani. Cred că ar trebui să acceptăm uh, recomandarea doamnei Hall și să revenim în următoarea noastră reuniune la, această, la acest punct. Până atunci vă rog să ne prezentați documentul despre care ați vorbit. Și acum, doamnelor și domnilor, trecem la punctul 16. Este vorba de o serie de petiții care se referă la serviciile farmaceutice în uh, termeni foarte vaști. Sunt mulți petiționari, dar pentru că trebuie să ne încheiem deliberările în 20 de minute, aș dori să știu câți dintre dumneavoastră doresc să ia cuvântul. Îmi cer scuze, spune președintele, am o listă de vorbitori potențial, dar sunt șapte oameni care ar dori să ia cuvântul și asta înseamnă că fiecare va avea maxim două minute. Domnul, domnul Javier Krieger, apoi domnul Martinez Rey. Două minute pentru fiecare. Domnul Javier Klimangrau, aveți două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc membrilor Comisiei pentru Petiții pentru că mi-au permis să vin și să vorbesc astăzi aici în numele Colegiului Farmaciștilor din uh, Spania și mă refer aici la uh, procedura de încălcare care a fost inițiată împotriva Spaniei în acest domeniu. Um, sigur că am să încerc să fiu cât de succint, pentru că am crezut că am 5 minute și acum aflu că nu e așa. Uh, Comisia pare să considere că un sistem liberalizat este sistemul ideal pentru toate statele membre și încearcă să impune acest sistem uh, prin uh, inițierea procedurii de încălcare, care, de fapt, contrazice ceea ce poziția Parlamentului. Când această discuție a început, Parlamentul a exclus serviciile farmaceutice ă, din cadrul acelora care urmau să fie liberalizate și într-o altă decizie luată la nivel european, a trebuit luat în considerare faptul că nu ar trebui să existe o armonizare în domeniul sanitar, ceea ce de fapt vizează procedura de încălcare. Liberalizarea înseamnă că structuri economice uh, majore și lanțuri uh, de magazine, de lanțuri de farmacii vor apărea pe piață, care nu au neapărat ca principal interes uh, uh, bunăstarea, sănătatea consumatorilor. În țările unde există un sector liberalizat, un sector farmaceutic liberalizat, unde uh, Uh, întreprinderile sunt autorizate să funcționeze ca și farmacii și unde există foarte multe farmacii, legislația spaniolă um, în legislația spaniolă 99% uh, de, din populație, inclusiv turiștii, trebuie să poată ajunge la o farmacie în 5 minute și să găsească medicamentele de care au nevoie. Acest lucru nu se întâmplă în alte țări în care liberalizarea a dus la înființarea unor farmacii la mai mulți la distanță de kilometri de zonele unde locuiesc, de exemplu, persoane în vârstă. Uh, Credem că procedura de încălcare trebuie să fie închisă și trebuie deschisă dezbaterea. Vă mulțumim, Martin Rei. Are două minute. Mulțumesc, am reprezint uh, Asociația Consumatorilor din Spania. Ne dăm seama de fiecare când uh, vrem să aducem schimbări pe o piață uh, existente pot să fie um, consecințe negative pentru consumator, dar aici nu avem niciun fel de beneficii. În Spania avem un sistem care funcționează și care corespunde um, nevoilor țării noastre și uh, sistemul are încrederea consumatorilor. De ce să schimbăm situația numai pentru, de dragul armonizării? Consumatorii au nevoie de alegere. Acest lucru înseamnă libertate. Noi dezbatem acum cine să fie câștigători în această schimbare. Probabil companiile mari care își vor permite ca uh, să mențină farmaciile în funcționare, iar uh, foarte multe uh, farmacii vor fi scoase în afara pieței, vor trebui închise sau vor fi absorbite de către giganți. Prin liberalizarea serviciilor putem să ne dăm seama că ne-am îndepărta de un domeniu public către un domeniu privatizat de, în care totuși să existe monopol. Ceea ce noi dorim este ca să existe alegere pentru consumatori, să fie aproape de farmacii, să nu trebuiască să meargă în centre comerciale pentru a găsi o farmacie, pentru că ne dăm seama că există multe persoane în vârstă, mulți uh, nu au mașini, nu pot să ajungă în locuri mai îndepărtate și acest lucru este valabil pentru multe țări în Europa. Recomandarea mea este să nu repetăm uh, să nu repetăm greșeala în acest domeniu de servicii, să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Doamna Boharos are trei minute. Două minute. Bună ziua, reprezint Asociația uh, persoanelor suferinte de artrită din Valencia și aș dori să uh, susțin și eu modelul nostru. Pentru că pacienții, mai ales pacienții reumatici, au o boală cronică, ceea ce duce la faptul că le este greu să se deplaseze la farmacii care sunt departe de casele lor. Au nevoie uh, de contactul cu farmaciștii pe care îi cunosc. Le este greu să conducă, să uh, meargă pe jos distanțe lungi sau să circule cu autobusul. Noi facem evaluări ale efectelor secundare ale tuturor, tuturor medicamentelor uh, care se consumă în Spania și acest lucru nu se face în mod periodic pentru că adesea oamenii merg doar de două, trei ori pe an la medic. În al treilea rând, farmaciștii care cunosc bine pacienții pot să le dea sfaturi oricând cu privire la uh, potențiale complicații sau la tratamente urgente care ar trebui să fie necesare. De exemplu, în caz de infecții ale căilor respiratorii, orice ar putea să necesite tratament sau ospitalizare de urgență. Poate că e ceva legat de o boală sau un, un efect secundar rezultat uh, în urma tratamentului sau poate o modificare a răspunsului imun al organismului. Sfaturile farmaciștilor de multe ori previn uh, uh înrăutățirea infecțiilor și pot chiar să uh, ducă la faptul că oamenii nu mai trebuie spitalizați modelul nostru respectă cerințele pentru domeniul farmaceutic, de exemplu, furnizarea de informații cu privire la complicații. Doamna Wilkins are două minute. Bună ziua, eu vorbesc în... Domnule, puteți să vă așezați? Spune domnul președinte. Sorry, can you sit down? Proszę bardzo, pani Deborah Wilkins. Good morning. Doamna Wilkins are cuvântul. Bună ziua, reprezint uh, rezidenții britanici din regiunea Valencia și uh, sunt aici pentru a susține acest model farmaceutic. Uh, Există farmacii care sunt ușor de uh, atins de către oamenii de acolo și sunt farmaciști de încredere care uh, pot să ofere uh, sfaturi utile. Iar dacă ar uh, veni uh, mari companii, mari companii farmaceutice, uh, s-ar pierde acest contact uman în zonele rurale unde nu se pot face profituri, uh, farmaciile ar dispărea cu totul, compromițând dreptul la servicii al oamenilor de acolo. De asemenea, în zonele uh, foarte uh, populate, um, oamenii nu s-ar mai putea adresa cu atâta încredere farmaciștilor pentru că nu i-ar mai cunoaște. Relația dintre o persoană și farmacist este foarte importantă. Din păcate, soțul meu a murit anul trecut de cancer Uh, pulmonar, dar susținerea pe care am primit-o noi de la farmacie, de la cei de la farmacie a fost uh, uriașă pentru că au fost acolo pentru noi 24 de ore din 24 cu sfaturi. Și acest lucru, din păcate, nu se găsește în uh, strategia marilor companii. Așadar, uh, vă rog să nu modificați acest sistem care este în beneficiul oamenilor din comunități. Doamna Teresa Martin Jimenez, două minute. Bună ziua! Stimați membrii ai comisiei, dați-mi voie să mă prezint. Teresa Martin Mene, sunt farmacist și am o farmacie în Spania. Și vreau să vă spun că fiecare stat membru ar trebui să poată să-și planifice sistemul farmaceutic cum consideră mai bine pentru a furniza uh, cel mai bun, cel mai bun standard de uh, servicii sanitare în conform uh, artic, conform tratatului unde se spune că uh, Uh, acțiunea comunitară în zona sănătății publice va respecta responsabilitatea uh, statului membru în zona serviciilor sanitare. Uniunea Europeană nu are competență exclusivă în domeniul uh, sănătății publice. Farmaciștii sunt un interes, reprezintă un, o instituție de interes public, de sănătate publică și de interes social. Uh, ei trebuie să poată să-și desfășoare activitatea în condiții uh, similare și trebuie să se asigure uh, accesul uh, tuturor oamenilor în condiții de egalitate la servicii farmaceutice și la medicamente. De aceea, farmaciștii uh, sunt uh, uh, o parte importantă a acestui sistem. Ei sunt calificați și pentru a furniza cele mai bune servicii. Fiecare stat membru trebuie să poată să-și planifice sistemul sanitar așa cum consideră, cum consideră că este mai bine pentru cetățenii săi, pentru a oferi servicii de un nivel maxim de calitate. Și aș dori să vă fac o recomandare ca farmaciștii să fie considerați ca parte a sistemului de sănătate publică și drepturile lor să fie respectate. Noi trebuie să avem un sistem care să fie valabil în întreaga Uniune Europeană, iar noi, farmaciștii, considerăm că dreptul de a avea o farmacie în proprietate este, trebuie respectat. Independența noastră profesională trebuie Uh, protejate, trebuie respectate. Suntem parte a profesiilor liberale și nu ar trebui să fim obiectele intereselor mercantile. Dorim să, ne, uh, să muncim în Europa pentru cetățeni, pentru a avea un sistem rațional și care să servească și pe cei tineri și pe cei bătrâni. Și uh, dacă nu e stricat, să nu reparăm. Așadar, haideți să nu stricăm încercând să reparăm un sistem și să continuăm cu sistemul pe care îl avem pentru că funcționează foarte bine. Doamna Perez. Bună ziua. La Farma acude a este comité de petiție. Bună ziua. Venim în fața acestei comisii pentru a arăta care sunt incompatibilitățile dintre aceste restricții și cu articolul 143 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Restricționarea numărului de farmacii a fost inițiată în 1941 de generalul Franco în urma presiunilor făcute de organizațiile farmaceutice. Și faptul că nu a fost negociată nicio marjă de profit pentru farmacii este împotriva protejării sănătății publice. Este din ce în ce mai greu să-ți deschizi o farmacie și se acceptă, dacă vrei să-ți deschizi o farmacie, trebuie să accepti scăderea ale marjei de profit. Noi vrem să avem un control sporit al administrației publice și dorim să existe o o uh, mai uh, largă posibilitate de înființare a unei farmacii. Nu există nicio justificare pentru limitarea numărului de farmacii și mai mult decât atât, actualul sistem împiedică mii de farmaciști europeni să-și desfășoare activitatea în libertate și conform standardelor cu celor mai potrivite. Există multe avantaje în liberalizare. Există organizații care consideră că acest model va îmbunătăți Competența profesională va duce la scăderea prețurilor medicamentelor. Mulțumesc foarte mult, doamna Morales. Două minute. Ah. Buenos días. En el año 1994 solicité la apertura de una oficina. 194 am solicitat deschiderea unei farmacii în Teria, într-o zonă aflată în afara centrului. cu șapte farmaciști angajați. În prezent, legislația prevede înființarea unei farmacii numai în zone care depășesc 2000 de locuitori. Pentru că cea mai apropiată farmacie se afla doar la 500 de metri, a trebuit să ne conformăm regulilor și, în urma acestei situații, locuitorii din zonă au înaintat o cerere primarului. Iar autoritățile au refuzat cererea cetățenilor, am deschis, am, ne-am adresat instanței, iar tribunalul din Castilia, La Mancha, a hotărât că am dreptul să îmi deschid o farmacie din motive de Um, protejarea sănătății publice și ca un serviciu public. Au fost și alți farmaciști care s-au adresat Curții Supreme, care, um, um, în, considerând că interesele lor erau puse în pericol. Acum, eu am respectat toate condițiile care mi-au fost impuse iar în 2003 Curtea Supremă din Madrid a revocat permisiunea, hotărârea anterioară a Curții Inferioare, spunând că persoanele care trăiesc în zona respectivă se pot adresa farmaciei care se afla la 250 de metri de farmacia mea. Și eu nu, pur și simplu nu pot înțelege această hotărâre. Mie mi se cere să plătesc 11 milioane de euro drept despăgubire. A trebuit să mă adresez instanție din Artivil. Domnul președinte intervine. Ne pare foarte rău, nu avem timp suficient nu vom închide această petiție astăzi oricum, cu siguranță vom reveni la ea și acum voi da cuvântul Comisiei Europene pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă reamintesc pe scurt cum stau lucrurile. Am demarat o procedură de încălcare în 2001 și am emis un uh, aviz uh, uh, în 2006. Există două limitări, două restricții unul privind posibilitatea de a deține o farmacie și altă limitare privind uh, locația. Am analizat toate aceste lucruri și am considerat că cele două restricții nu servesc obiectivelor de apărare a sănătății publice. Și am considerat de aceea că ele vin în contravin articolului 143 din tratatul privind uh, comunitatea europeană, libertatea de înființare a unei entități. Noi suntem într totul de acord cu preocupările farmaciștilor și din acest motiv am și demarat o serie de discuții multilaterale pe această temă. Am organizat ateliere, ultimul dintre acestea a avut loc în luna octombrie, privind accesibilitatea serviciilor farmaceutice. Acestea sunt activitățile pe care le desfășurăm în paralel cu procedura de încălcare. De asemenea, am deschis uh, un dialog constructiv cu guvernul spaniol pe această temă. Prin urmare, purtăm și acest dialog paralel cu procedura de încălcare. Dumneavoastră puteți să consultați uh, site-ul nostru de internet pentru a vedea care sunt concluziile pe care le-aș și putea prezenta dacă mai am două minute, concluziile acelui atelier. Dar una dintre concluzii a fost că a trebuit să analizăm mai în amănunt accesibilitatea și acoperirea geografică a uh, farmaciilor în mai multe state membre, unde se aplică regimuri juridice diferite. Am solicitat uh, organizațiilor farmaciștilor și statele membre să ne ofere date cu privire la acoperirea geografică a farmaciilor, la, apoi am început să analizăm aceste date și vom organiza un nou atelier în luna iunie a acestui an vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la orice alte întrebări. Doamnelor și domnilor, am pe lista de vorbitori cinci persoane înscrise. Un minut pentru fiecare, din păcate, doar. Dar aș ruga și membrii comisiei noastre să încerce să propune, să propune o soluție. Aș dori să știu ce părere aveți. Nu vom închide această petiție astăzi, vom reveni la ea și în viitor, dar ne puteți spune ce părere aveți, cum am putea să procedăm mai bine, domnul Pala, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce spunea Comisia că se poate ajunge la o soluție. Sigur, Comisia a deschis procedura de încălcare în 2001 și apoi a colectat o serie de date. Până acum, ipoteza uh, propusă de către Comisia Europeană este în orice caz împotriva normelor Uniunii Europene, împotriva directivei privind calificările profesionale și așa mai departe. Și din acest punct de vedere, Comisia a dat o bară până în prezent. Și sper ca de acum încolo după ce va fi analizat din nou această problemă, Comisia să facă o treabă mai bună. Mulțumesc. Domnul Hugo, un minut. Mai întâi, trebuie să vă spun că sunt în favoarea retragerii procedurii de încălcare, pentru că Comisia a recunoscut că trebuie clarificate o serie întreagă de lucruri privitoare la procedură, de vreme ce uh, desfășoară și activități în paralel cu procedura de încălcare. Practic, există foarte multe contradicții dacă nu se, retrag, uh, nu se retrage această procedură de încălcare. Trebuie să analizăm situația de pe piață, unde este vorba de mult mai mult decât doar de vinderea unor produse. E vorba de sănătatea publică, de aceea trebuie analizată problema mai îndeaproape aproape Iar dacă în curte va învinge procedura de uh, încălcare, va fi un dezastru. Va trebui să vedem ce s-a întâmplat în 2003, când unii farmaciști uh, au și-au înființat activitate, și-au înființat o uh, farmacie, alții au trebuit să-și închidă și s-a creat o, un haos pe piață. Mulțumesc, domnul Turgais. Mulțumesc. Eu sunt de acord cu domnul Ruho. Mai întâi trebuie să rugăm Comisia să pună capăt procedurii de încălcare declanșate împotriva Spaniei. E vorba de uh, un serviciu universal pe care farmaciile îl furnizează publicului lucru care s-ar pune în pericol în cazul liberalizării pieței. Nu există o comisie care să fie dedicată în mod special problemei sănătății, dar există o comisie pentru piața internă și poate că comisia noastră ar trebui să se adreseze comisiei pentru piața internă pentru a analiza această problemă. Mulțumesc, doamna Gutierrez, un minut. Domnule președinte, Cred că putem înțelege ce spun petiționarii. Iar cazul doamnei Real este de-a dreptul scandalos, pentru că arată cum poate acționa un consiliu local. Cred și eu că liberalizarea nu reprezintă o soluție. Foarte mulți farmaciști au fost obligați să-și închidă activitatea din cauza marilor companii multinaționale. Ei au devenit pur și simplu angajații marilor companii multinaționale. Pentru marile lanțuri de distribuție spaniole, cred că sistemul este neadecvat. Este inaccesabil, inacceptabil ca uh, acest uh, sector să nu facă parte din uh, sănătatea publică și să nu fie inclus în uh, directiva privind serviciile. Marile farmacii, marile companii farmaceutice multinaționale încearcă să intre pe piață și cred că asta va face un deserviciu tuturor. Practic, independența farmaciilor va fi, le va fi luată și nu, va, nu se va întâmpla altceva decât să se petreacă o schimb de denumire a farmaciștilor. Mulțumesc. Eu sunt farmacist, deși am lucrat în acest sector, n-am, nu mi-am deschis niciodată propria farmacie, dar cred că liberalizarea din Spania seamănă cu cea din țara mea, din Grecia. Este vorba, de fapt, de bani. Un farmacist face foarte multe lucruri. Farmacistul poate să uh, economisească și banii contribuabilor, furnizând servicii de sănătate. Eu am uh, discutat cu comisarul acum trei luni și mi s-a spus că în 2009 au fost efectuate consultări și mai multe state membre au transmis informații cu privire la motivele pentru care au aplicat aceste restricționări. Și aș dori să știu de ce uh, Comisia a așteptat atât de mult pentru demararea acestei proceduri? Cred că toți vorbitorii care au fost sau înscris pe lista de vorbitori au arătat foarte clar că această problemă nu poate fi încheiată astăzi. Desigur, nu toți intervenienții s-au referit exact la aceeași problemă. Dar din ce am putut să auzim și din intervențiile membrilor comisiei noastre, consider că putem trage următoarele concluzii. Liberalizarea acestei piețe, acestui sector, poate fi un lucru periculos, pentru că în unele cazuri nu poți doar să stai cu brațele în sân și să aștepți ca problemele să se rezolve de la sine. În cazul în care există pe piață actori foarte mari și cred că pentru cetățenii noștri este foarte important să beneficieze de prezența unei farmacii în apropiere. Asta e foarte clar și toată lumea e de acord. Există o serie de rezoluții posibile. Cu siguranță vom, ne vom adresa și Comisiei IMCO din Parlamentul European, pentru că credem că și această comisie privind piața internă va trebui să vină cu un aviz și cred că avizul lor va fi în favoarea punctului dumneavoastră de vedere, pentru că e neîndoios că trebuie să combatem instituirea unui monopol. Deocamdată așadar vom lăsa deschisă această petiție și de asemenea, așa cum spuneam, vom aborda Comisia Europeană și Comisia IMCO pentru a rezolva această problemă. Doamna Gutierrez, încă un minut. Există o comisie pentru sănătate. Comisia pentru Sănătate și Mediu. Doar adina ori am votat privind pacienta, de curând am votat privind uh, mobilitatea pacienților. Putem să procedăm, și, să, să abordăm și această comisie. Da, sigur că da, spune domnul președinte, putem să abordăm și Comisia pentru Sănătate și Mediu pe această temă și vom continua dezbaterea. Bine. Deci putem să ne așteptăm să primiți mai multe avize din partea altor comisii în favoarea punctului dumneavoastră de vedere. Ședința se suspende și ne revedem la ora 15.